Dragi colegi, continuăm reuniunea noastră. Uh, vă salut. Uh, eu cred că sunt destul de mulți colegi în sală, numai că sunt uh, împrăștiați. ce scuze. Vă rog să, să vă așezați unde doriți. Salut ministrul pentru educație al Spaniei. Am avut deja uh, onoarea de a-l primi pe domnul Angel Gabilondo la începutul președinției spaniole. Ne bucurăm că este alături de noi. Din experiența mea din ultimele luni pot să vă spun că președinția spaniolă a Consiliului s-a preocupat de dorințele și de interesele comisiei noastre. Uh, am avut multe întâlniri și știu că toate chestiunile de cultură, educație și și de sport au fost pe mâini bune în uh, președinția spaniolă. Vreau doar să vă reamintesc că în perioada în care dumneavoastră ați fost președinte al Consiliului, s-au adoptat acte importante, s-au adoptat în Consiliu, acum dacă ele vor fi puse în aplicare cum se cade, vom vedea. În primul rând a fost vorba de dimensiunea socială a educației și formării, apoi susținere pentru învățare pe tot parcursul vieții și noi competențe pentru locuri de muncă, a fost o inițiativă în Consiliu, apoi uh, cooperarea între universități și mediul de afaceri. Trei puncte importante care merg mână în mână cu strategia Europa 2020. Eu sper că ceea ce și-a propus Consiliul, aceste două obiective de a reduce abandonul școlar de la 15 la 10% și de a crește participarea la învățământul superior până la 40%. Cred că aceste două obiective sunt un bun început și dumneavoastră ați adus o contribuție importantă. Dragă domnule ministru, vă dau cuvântul. Buenas tardes, muchas gracias, señora presidenta. Bună ziua, mulțumesc, doamnă președinte. Stimate doamne, stimați domni, mă bucur să fiu din nou în Comisia pentru Cultură și Educație. În ultimele șase luni am colaborat cu Parlamentul European, cu Comisia Europeană, cu statele membre și cu comisiile din Parlament pentru a crea un dialog și pentru a ajunge la un consens pentru a atinge obiectivele noastre. Vreau să mulțumesc tuturor pentru angajamentul lor, pentru hotărârea de a colabora pentru a îmbunătăți cultura și educația în Uniunea Europeană progresele realizate în timpul oricărei președinții uh, sunt uh, succese colective ale tuturor instituțiilor. Vreau să mulțumesc în mod special Parlamentului European pentru susținerea pe care a acordat-o priorităților președinției în domeniul educației. De la prima întâlnire aici uh, și până la rezoluțiile adoptate în plenară, rezoluția adoptată, de exemplu, pe 16 iunie 2010 privind strategia 2020. Crisis economică. Trăim momente de grază, criza economică și ieșirea din criză reprezintă marea prioritate pentru Europa. De aici, cele două obiective mari ale președinției spaniole au fost, unu, punerea, demararea noului tratat de la Lisabona, punerea în aplicarea său și uh, demararea instituțiilor pe care le creează și, în al doilea rând, o consolidare a coordonării economice în cadrul Uniunii Europene pentru a combate mai eficient criza și pentru a impulsiona uh, ieșirea din criză. Și, până la urmă, deschiderea unei noi etape în Uniunea Economică și Monetară, care se poate contribui decisiv la stabilitatea și la prevenirea uh, unor viitoare crize. La președinția spaniolă, con... președinția spaniolă, cu o marcată vocație uh, europenistă, s-a implicat total în uh, Uh, impunerea unui model de creștere economică mai durabil uh, din punct de vedere social, uh, economic și de mediu. Un model în care educația și formarea trebuie să se afle în centrul politicilor comunitare. Data trecută, când am, am sosit în fața dumneavoastră, în fața acestei comisii, în data de 25 ianuarie, v-am anunțat că președinția spaniolă își va, va situa valorile educației deasupra oricărei dezbateri de uh, nivel politic. Uh, Sigur că ne gândim la Europa, dar în primul rând ne gândim la cetățențele și cetățenii europeni. Pentru ele și pentru ei am, uh, am lucrat pentru a impulsiona educația și pentru a o situa în centrul politicilor comunitare. Educația și formarea sunt pilonul de bază al dezvoltării personale și profesionale ale oricărui cetățean, așa încât sunt esențiale pentru coeziunea socială și pentru bunăstare. Uh, Educația este esențială pentru exercitarea unei cetățenii active. Educația este elementul care garantează cel mai bine egalitatea de șanse. Educația este cea mai bună armă în uh, lupta împotriva sărăciei și uh, excluziunii sociale și, până la urmă, e cea mai bună politică socială. În luna ianuarie acestui an v-am prezent, prezentat o serie de obiective a președinției spaniole în cadrul educației și formării care se concretizau în patru mari priorități. Prima, a, să situăm, să punem educația în centrul strategiei Europa 2020. A doua, să consolidăm dimensiunea socială a educației și a formării. A promova uh, competențele cheie în susținerea formării pentru formarea de noi capacități pentru noi locuri de muncă a dezvoltat spațiul european uh, al cunoștinței ca o punct de convergență a celor două mari spații în construcție în Europa, spațiul european de învățământ superior și spațiul european de cercetare, modernizând și internaționalizând universitățile noastre. Acum că președinția spaniolă se apropie de final, e momentul să evaluăm ce rezultate am obținut și să vă dăm socoteală și de aceea ne aflăm astăzi aici, în Parlamentul European, uh, unde unde sunt aleși uh, reprezentanții și reprezentantele cetățenilor europeni. Parlamentul este locul cuvintelor. Deci uh, este un loc al dialogului care are încredere în ceea ce se spune și ceea ce se ascultă, în rezultatul unei confruntări de idei, în beneficiile unei uh, tuturor dezbaterilor în posibilitatea de a ajunge la acorduri uh, între păreri uh, diferite. Și a da făcutele cetățenilor nu e doar o obligație a uh, liderilor politici, ba este chiar esențială pentru democrație. Și de aceea mă aflu astăzi în fața dumneavoastră și sunt convins că mă exprim și vorbesc în fața celor 500 de milioane de cetățeni europeni. Și în continuare vă voi prezenta progresele pe care le-am realizat uh, în legătură cu obiectivele pe care vi le-am prezentat anterior. Deci, în primul rând, a pune educația în centrul strategiei Europa 2020. Uh, acest lucru a constituit marele obiectiv al președinției spaniole. Educația nu făcea parte din marele politici comunitare. Și a existat un mare consens pentru a situa acest uh, subiect la nivel european. Pentru că dacă Europa dorește să construiască un nou model economic și social mai durabil, uh, trebuie să avanseze pe calea unei societăți a cunoașterii, a educației, formației, culturii, inovației și de la începutul președinției noastre Uh, am impus această dezbatere uh, în jurul documentului și rolului pe care trebuie să-l joace educația și formarea în noua strategie europeană 2020. Am uh, lucrat în cooperare permanentă cu Comisia Europeană pentru pregătirea acestei strategii. Acordul la care s-a ajuns după reuniunea Consiliului de Miniștri a Educației din februarie a pus accentul pe necesitatea ameliorării educației și formării în Europa, care să constituie un obiectiv global al strategiei europene pentru a reuși să ieșim uh, uh, din criză odată pentru totdeauna. În calitate de președinte, președinte al Consiliului de Ministri a Educației, am făcut cunoscută Consiliul European poziția noastră uh, în aceea că noi considerăm că educația și formarea trebuie să joace un rol principal în viitoarea strategie europeană. În comunicarea sa din martie asupra strategiei Europa 2020, Comisia a propus o serie de inițiative emblematice Uh, dintre care multe au legătură directă cu educația și cu formarea, cum ar fi Uniunea pentru Inovare, Tineretul în Mișcare, o agendă digitală pentru Europa și agenda noilor uh, calificări și locuri de muncă. Și uh, Totodată, Consiliul European din primăvară a dezbătut un prim text asupra noii strategii și s-a ajuns la un acord asupra principalelor elemente uh, inclusiv cele cinci obiective cheie, mm, între care se află cel privitor la ameliorarea nivelurilor de educație, Uh, mai ales cu obiectivul de a reduce abandonul școlar și de a crește procentajul cetățenilor care, care termină studiile uh, superioare sau echivalentul acestora. În reuniunea informală a Ministrului Educației din aprilie uh, am reiterat importanța rolului educației în strategie și necesitatea de a ajunge la un acord asupra procentajelor pe care Europa trebuie să le realizeze în 2020. În decursul Consiliului Ministrilor Educației din mai, dezbaterea s-a purtat asupra contribuția la Consiliul European din iunie uh, pentru a finaliza acordurile privitoare la strategia Europa 2020 și în acest sens, uh, cu scopul de a îmbunătăți educația europeană în următorii 10 ani, am ajuns la un acord, ce anume să, uh, să reducem rata de abandon școlar la 10% ca maxim, ca procentaj maxim și să creștem la 40% ca procentaj minim uh, procentul uh, cetățenilor care reușește să-și finalizeze studiile superioare sau echivalentul acestora. Și în acel moment, 26 din cele 27 de state membre au susținut aceste procentaje, deși, deci, din nefericire, Regatul Unit nu a putut să-și exprimă susținerea pentru că uh, Consiliul a coincis cu perioada de formare a noului guvern, astfel încât acordul uh, care s-a realizat în uh, Consiliu s-a formalizat în concluziile președinției și nu ale Consiliului, pentru că pentru acestea este, după cum știți, pentru acestea este nevoie de unanimitate. Și cred că asta e o știre bună pentru tuturor, pentru toți. Uh, președinția a transmis Consiliului European în reuniunea sa din 17 iunie a fost a, deci aceste propuneri au fost transmise, concluziile președinției au fost transmise și în reuniunea din 17 iunie Consiliul a fixat 5 obiective cantitative la nivel european în materie de ocupare, educație, inovare, schimbări climatice și incluziune socială cred că este o știre bună, pentru că educația se află între aceste obiective și pentru că educația sigur că se referă și la celelalte obiective în mod transversal. Și în materie de educație s-au fixat cele două obiective cantitative pe care vi le-am menționat anterior cu procentajele pe care le-am propus, astfel încât pentru întâia oară educația joacă un rol important în politicile Uniunii Europene. Doamnelor și domnilor, eu consider că trebuie să ne felicităm cu toții pentru că am realizat acest obiectiv important, pentru că dumneavoastră ați uh, lucrat ani și ani de zile pentru atingerea acestui obiectiv și e pentru prima dată că există o voință la nivel european de a stabili o nouă legătură între economie și educație. O legătură care consolidează ideea unei Europe sociale, situând educația în centrul economiei. Deci, pentru prima dată, Europa se scrie cu E de la educație. Asta nu înseamnă că nu am uh, lucrat mult și nu am lucrat bine și dumneavoastră ați uh, avut o activitate extraordinară timp de ani și ani de zile și noi uh, am uh, practic am concretizat uh, rezultatele muncii dumneavoastră. A, a doilea obiectiv, a consolidat dimensiunea socială a educației și a formării. Uh, Uh, după cum vă spuneam, educația este cel mai bun element de uh, echitate socială. De aceea, egalitatea de șanse, pentru egalitatea de șanse este nevoie de un acces egal la educație. Astăzi, mai mult ca niciodată, uh, pentru că criza economică periclitează includerea socială a cetățenilor noștri, e mai necesară decât oricând educația. Și de aceea, de la începutul președinției noastre, am situat dimensiunea socială a educației în centrul propunerilor noastre. În Consiliul de Educație din februarie, am avut o discuție informală asupra dimensiunii sociale a educației și a formării, în care statele membre și-au expus ideile uh, privind uh, oportunitatea de a avea politici în materie de educație mai inclusive, uh, mai echitabile și de calitate. În Consiliul de Educație din mai, după o dezbatere în care s-au analizat căile pentru a reduce riscul de șomaj și de excludere, miniștrii au adoptat un document de concluzii asupra dimensiunii sociale ale, a educației și a formării. În acest text, Statele membre sunt invitate să găsească mijloace pentru toate uh, nivelurile de educație pentru a spori accesul la o educație de înaltă calitate și mai ales insistând pe un sistem de educație infantilă de calitate. De asemenea, se propune uh, achiziția unor competențe cheie la nivelul colegiului, mai ales la nivelul liceului, mai ales literatura și uh, matematica, care sunt cunoștințe de bază pentru a spori uh, resursele persoanelor, inclusiv celor adulte. Integrarea sistemelor de formație profesională în sistemele generale uh, prin pasarele și tinerii flexibile, precum și sporirea accesului la învățământul superior a tuturor elevilor și studenților cu sprijin financiar și cu niște trasee flexibile și diversificate pentru a garanta că toți, inclusiv uh, populația adultă, uh, vor putea avea acces la competențele de bază. Și consider că există un consens și o convingere în sensul că sistemele educative uh, pot asigura egalitatea socială și excelența universitară presupunând că echitatea și excelența nu se exclud, ci sunt complementare. În al treilea rând, e vorba de a dezvolta competențele pentru a susține formarea permanentă, noi capacități pentru noi locuri de muncă. Doamnelor și domnilor, în cuvântarea mea din luna ianuarie v-am spus că era hotărător să stabilim o legătură foarte strânsă între formare și uh, crearea de locuri de muncă pentru a garanta capacitatea noastră de a crea noi și noi locuri de muncă. Schimburile sociale, economice și politice, precum și noile tehnologii, uh, au nevoie de un proces de formare permanent. Uh, pentru că persoanele de-a lungul de vieți schimbă de mai multe ori locul de muncă și uh, sunt importante, sigur, și cunoștințele, dar sunt și importante competențele care să le permită să se adapteze acestor schimbări și la din, o flexibilitate crescută în, pe piața muncii. Uh, în Consiliul de Ministri a Educației din mai am adoptat uh, concluzia asupra competențelor în susținerea formării permanente, intitulate Noi capacități pentru noi locuri de muncă. Uh, Um, care au strânsă legătură cu obiectivele formării profesionale și ocupării ale strategiei Europa 2020. Această strategie stabilește faptul că Europa își joacă propriul viitor și perspectivele de ocupare și profesionale în crearea resurselor, resurselor umane și în aducerea la zi a competențelor necesare. Pentru că, până la urmă, e vorba aici de a îmbunătăți capitalul social mm statele membre s-au angajat în mod concret în a consolida achiziția, aducerea la zi și a dezvoltarea a competențelor cheie la toate nivelurile educației și ale formării, a pregăti cadrele didactice, uh, formatorilor și conducătorii instituțiilor școlare pentru această schimbare de paradigmă. A, apoi, sigur, a apropia lumea educației la, de lumea muncii și lumea mm, întreprinderilor private, a, a evalua, a acredita și a recunoaște competențele în, uh, inclusiv uh, achiziționate în cadrul uh, uh, colegilor tehnice. Pentru a ajunge la aceste scopuri, statele membre și Comisia Sigur că colaborează cu toți actorii din uh, lumea educației și uh, lumea învățământului și colaborează cu agenții sociali și cu serviciile publice de ocupare pentru a aduce mai aproape educația și formarea către între, uh, de întreprinderi și angajatori. În al patrulea rând, internaționalizarea și modernizarea educației superioare, pentru că educația superioară ar, va juca un rol fundamental în uh, ameliorarea bunăstării sociale și economice pe viitor. La începutul președinției spaniole ne-am propus o uh, analiză în profunzime a spațiului european de educație superioară și să venim cu agenda de modernizare a universităților stabilită de Comisia Europeană. Consiliul de Ministri a Educației din luna mai a adoptat o concluzie în care se consideră fundamental crearea de legături uh, cu țări terțe care să permită un interschimb de talent și circulația experiențelor în concret, uh, se stimulează statele membre să, adopteze, să adopte o autentică cultură internațională în instituțiile de învățământ superior, sporindu-le activitatea și dimensiunea lor globală. Și pe aceeași linie se uh, impulsionează statele membre să promoveze dimensiunea internațională și răspunderea socială a universităților prin cooperare între instituțiile de învățământ superior din diverse țări, garantând accesul egal al cetățenilor la universități și la mobilitate. În plus, se invită Comisia să desfășoare o strategie europeană în acest sens, care să coordoneze diversele inițiative deja existente și să promoveze un rol internațional al educației superioare a Uniunii Europene. În această concluzie, de asemenea, se invită toate statele să mm, vină cu stimulente pentru a pentru ca cunoașterea să se reîntoarcă în societate, în cadrul acestui spațiu european al educației superioare. Și trebuie să vă reamintesc că Spania a avut rolul de copreședinte a sesiunilor uh, conferin, conferinței ministeriale de la Budapesta și Viena și a reuniunilor grupului de urmărire a procesului de la Bologna, pentru că rezultatele uh, recoltate în acest cadru uh, trebuie să fie puse în practică și mai ales s-a concretizat lansarea oficială a spațiului european de educație superioară la conferința ministerială de la Budapesta Viena. În plus, la reuniunile grupului de monitorizare a, a procesului de la Bolonia și la conferința miniștilor s-au, uh, s-a ajuns la diverse acorduri, uh, de exemplu, cele care să sprijine mobilitatea internațională a studenților, um, cu respectarea criteriului stabilit la declarația de la Louvain, conform căruia în anul 2020 cel puțin 20% din absolvenții din cadrul spațiului economic de, edu- eh, de educație superioară trebuie să fi studiat sau să fi eh, realizat practică măcar pe o perioadă de timp în străinătate. Și uh, s-a, se plănește lansarea unei rețele europene de promovare și informare asupra spațiului european al educației superioare. Uh, Apoi, alte uh, probleme care au de-a face cu inițierea dezbaterii asupra noilor programe europene. Uh, în primul rând vreau să vă spun că, în plus față de acordurile anterioare, s-au demarat alte acorduri în uh, cadrul educației. Și Sigur, în coordonare cu Comisia s-a deschis o dezbatere asupra noii generații de programe educative europene și aceasta trebuie coordonată cu aprobarea strategiei Europa 2020. Reuniunea informală a ministrilor educației din aprilie a purtat o dezbatere asupra noii generații de programe educative europene în lumina strategiei Europa 2020 și deși uh, delegațiile au uh, subliniat uh, succesul de până acum al subprogramelor programului învățare de-a lungul întregii vieți, concluzia inițială a fost că noua inițiativă nu trebuie să substituie acele programe care și-au dovedit eficiența, ci să le consolideze și să caute uh, spații comune în lumina posibilităților oferite de noua strategie. Uh, mai ales s-a insistat asupra faptului că inițiativa Tineret în Mișcare trebuie să folosească să folosească pentru a întări legăturile între programele existente și strategia Europa 2020 și cu politicile pentru tineret și pentru ocupare. În același timp, s-a semnalat importanța de a implica în aceste acțiuni tinerii studenți și toți agenții interesați, instituții de educație, agenți economici și social și reprezentanți ai societății civile nu e vorba doar de a lucra pentru aceștia, ci de a lucra împreună cu ei. Uh, și în încheiere, vreau să vă spun că semestrul acesta am lucrat din greu și cred că am reușit să realizăm obiectivele pe care ne le-am propus în materie de educație. Sigur că sarcina asta nu se termină aici. Pentru că președințiile următoare și mai ales președinția Belgiei și a Ungariei ca membre ale trioului va, vor trebui să desfășoare, să dezvolte aceste, uh, acești mari piloni Uh, ai strategiei 2020. Doresc să mulțumesc uh, funcționarilor, uh, asistenților care au, ne-au făcut posibil activitatea și doresc să repet mulțumirile Parlamentului European, Comisiei Europene și mai ales doamnei comisar Vasiliu, statelor membre și tuturor dumneavoastră tuturor pentru munca dumneavoastră și pentru dedicația de care ați dat dovadă. Mulțumesc! Mulțumesc. Mulțumesc. Ascultându-vă, mi-am imaginat că în curând vom ajunge în paradis. Pentru că toate ideile minunate pe care Consiliul le prezintă și în scris, dacă ar fi și realizate, atunci, într-adevăr, ar fi paradisul pe pământ. Știu că dumneavoastră sunteți doar unul din 27, dar fiecare din uh, cei 27 pe rând trebuie să-și facă și mea culpa. Dacă cineva a deținut președinția Consiliului, atunci eu sper ca și după ce expiră acest mandat să aibă același elan în uh, activitatea de implementare, să fie dispus să furnizeze sursele necesare financiare pentru programele culturale, programele educative. Deci, domnule ministru, noi sperăm ca ceea ce ați elaborat în ultimele șase luni să continuați. Iar acum îi dau cuvântul doamnei Hannibal. Mulțumesc, doamnă președintă. Uh, Vă mulțumesc pentru explicațiile oferite în detaliu în legătură cu președinția spaniolă. Este minunat să vezi că educației îi se acordă o asemenea prioritate. În mod deosebit, în această comisie, pentru noi este o bucurie, pentru că educația constituie una dintre principalele noastre preocupări. Tot ce ați sugerat dumneavoastră mi se pare că este excelent uh, aceste proiecte de training, de educație, uh, de schimburi de experiență peste hotare. Totul este excelent. Întrebarea pe care doresc să vă adresez este următoarea. În clipa de față suntem confruntați în întreaga Europa cu o criză economică. Guvernele trebuie să opereze reduceri în cheltuielile publice. Cum vedeți dumneavoastră din acest punct de vedere prioritățile în domeniul educației? Vor fi ele oare implementate în acest context? Mulțumesc, doamna Mariei Bad Icuce. Mulțumesc, doamna președintă. Doresc să mulțumesc domnului ministru pentru venirea sa la noi în comisie când a fost prima dată prezent la noi, uh, deja am salutat această disponibilitate, cu atât mai mult ne bucurăm că a revenit, iar promisiunile dumneavoastră legate de faptul că vă veți axa uh, educația în centrul obiectivelor dumneavoastră, uh, mi se pare salutar. În propunerile pe care ni le-ați prezentat este vorba și despre obiectivele pe care le urmărim noi în Comisia pentru Cultură. Consiliul, pe data de 11 mai, a a aprobat o serie întreagă de proiecte. Nu am nicio întrebare specială pe care aș dori să vă adresez, dar aș vrea ca uh, obiectivele care sunt extrem de importante, uh, crearea de noi capacități pentru uh, noile locuri de muncă din Uniunea Europeană să se realizeze, pentru că în toate statele membre avem problema șomajului în rândul tinerilor. Este un flagel, o tragedie. Și printr-o mai bună pregătire a forței de muncă uh, vom putea să îmbunătățim lucrurile în viitor. Bine, înțeles că uh, uh, într-o perioadă de criză economică resursele sunt tot mai precare, dar noi nu trebuie să ne abatem de la obiectivele care tocmai au fost menționate. Trebuie să ne uh, străduim ca valorile pe care ele se bazează să fie stimulate și de către președinția următoare. Mulțumesc, Maria! Domnul Fițes, mulțumesc. Domnule ministru, am venit puțin mai târziu. Nu am auzit intervenția dumneavoastră în integralitatea sa. Vă mulțumesc pentru ceea ce ne-ați spus. Am două întrebări concrete. În procesul de la Bolonia se vorbește despre mobilitatea studenților, care este de maximă importanță. Dar procesul de la Bolonia Uh, are în vedere și mobilitatea cadrelor didactice. Din acest punct de vedere, oare există anumite uh, progrese? Știu că nu este uh, deloc simplu, dar este decisiv ca și cadrele universitare să beneficieze de o mai mare mobilitate. Președintele Comisiei Barroso vorbește despre uh, obiectivul ca tineretul să se afle în mișcare, să fie flexibil și uh, vorbește de asemenea despre învățarea de-a lungul întregii vieți. De fapt însă uh, nu doar tineretul trebuie să urmărească acest obiectiv în definitiv și cei care fac parte din generația adultă trebuie să-și actualizeze în uh, continuu cunoștințele. Mulțumesc pentru prezența dumneavoastră. Domnul Berlinger. Grazie Presidente, grazie signor Ministro per la... Mulțumesc doamnă președinte, mulțumesc, domnule ministru, pentru convingerea pe care ați manifestat-o asupra priorității educației pentru societatea cunoașterii. anche transversali, che questa... Și obiectivele transversale pe care le comportă aceasta. Eu v-aș adresa o întrebare pe linia celor spuse de președinta noastră după intervenția dumneavoastră. N-am niciun dubiu că dumneavoastră sunteți convins de ideile pe care le-ați prezentat, dar noi auzim prea adesea predici în care ni se prezintă prioritatea educației, dar prea puține se pun, și, se pun în practică din eh, vorbele pe care le auzim. Pentru că lăudăm tot timpul educația, dar până la urmă bu- la buget este în fundul sacului și niciodată nu primește destui bani. M-a surprins pozitiv faptul că Germania Uh, care a alocat 80 de miliarde de euro pentru redresarea economiei uh, și a ieșit din criză, a sporit doar bugetul educației. Și sigur, asta înseamnă că atunci când se dorește să se găsească banii aceștia, ei se găsesc până la urmă. Și atunci nu știu de ce prioritatea educației nu poate fi niciodată uh, adusă, pusă în practică. Uh, eu vă propun uh, o idee, poate greșită, dar eu am impresia că n-am uh, profitat de profunda schimbare a modelului de dezvoltare educativă pe care îl uh, comportă societatea cunoașterii. Astăzi nu avem nevoie doar de muncă, de mână de lucru, ci de mână de lucru calificată. E nevoie, ca, e nevoie de creativitate în școală. Uh, pentru ca și societatea să devină una creativă, dar din păcate creativitatea lipsește din școlile noastre. Încă ceva, dumneavoastră ați vorbit de procesul de la Bolonia și ați vorbit foarte convingător de asta și eu sunt de acord cu cele spuse de dumneavoastră, dar știți că încă se pun multe piedici în calea procesului de la Bolonia. Pentru că adesea e un proces dictat în reuniunile ministeriale care se țin la la ani și nu de baza universitară. Noi trebuie să implicăm universitățile în acest proces. Dar nu putem să renunțăm și trebuie, cred, să reafirmăm cu energie universită- universităților și vă întreb și pe dumneavoastră ce părere aveți, că universitățile trebuie să confere titluri de studiu, trebuie să libereze titluri de studii europene și nu doar naționale. Deci trebuie să se ocupe de această problemă și dacă au dificultăți, haideți să le ajutăm să, se rezol- să le rezolve. Dar nu putem să dăm înapoi. Deci v-aș adresa și această întrebare. Mulțumesc. Și ultima intervenție, Papa Nicolau. Ah, Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Πράγματι, η Ισπανική Προεδρία... Domnule ministru, vă mulțumesc pentru că ne-ați prezentat rezultatele președinției spaniole. Se vede că, într-adevăr, ați făcut eforturi pentru a atinge aceste obiective și vrem să vă mulțumim pentru aceste eforturi. Am o întrebare dublă vreau să mă refer la ceea ce au uh, menționat și colegii. Am spus că este necesar să-i susținem pe tineri pentru ca aceștia să aibă șanse noi, pentru ca uh, învățământul superior să fie legat mai bine, mai strâns de piața muncii. Acest lucru se amintește și în strategia 2020, cercetare, inovare și educație. Uh, și am observat că în următorii cinci ani, de exemplu, în domeniul uh, informaticii, și doamna Cross a spus acest lucru, doamna comisar, vom avea nevoie de aproximativ 700 de mii de noi locuri de muncă, doar în domeniul informaticii. Poate că ar trebui să începem să adaptăm de pe acum sistemele astfel încât tinerii să aibă șanse și în aceste domenii științifice. E nevoie de o mai bună coordonare a statelor membre, de asemenea. Se vorbește mereu și mereu despre metoda deschisă de coordonare, renumita metodă de coordonare. Eu am fost raportor pentru această metodă în domeniul tinerilor. Se aplică de ani de zile. Aceasta ar trebui să se facă foarte multe, dar, din păcate, coordonarea este insuficientă. Noi nu suntem informați despre rezultatele acestui proces de coordonare, nu există niciun fel de rezultate și uh, statele membre nu iau măsurile pe care trebuie să le ia. În domeniul educației uh, domnește principiul subsidiarității. Așadar, atunci când noi uh, recomandăm aplicarea anumitor politici, statele membre nu pun în aplicare aceste politici. Așadar, ajung la cea de-a doua întrebare. Ați observat aceste probleme în timpul președinției dumneavoastră și dacă da, ați încercat să interveniți în vreun fel pentru a crește, pentru a îmbunătăți coordonarea între statele membre? Uh, Domnul Țver mai ia cuvântul acum. Mulțumesc, doamnă președintă. Domnule ministru. Vă înțeleg oarecum poziția. În 2008, în timpul președinției slovene, am fost Uh, am avut de fapt o funcție similară ca cea pe care o aveți dumneavoastră acum. Așadar, am simțit pe pielea mea toate oportunitățile și toate obstacolele pe care cineva le întâlnește în această poziție. Obiectivele pe care le-ați conturat la începutul acestui an pentru mandatul spaniol erau destul de ambițioase. Sunt sigur că azi, când faceți un bilanț al rezultatelor, puteți să fiți destul de mulțumit. Cu toate acestea, Permiteți-mi, vă rog, să pun în discuție câteva dileme pe care eu cred că uh, le avem în domeniul educației europene. Mie mi se pare că problemele sunt mai mari decât uh, am crede. În Europa avem aproximativ 80 de milioane de locuri de muncă pentru care cetățenii europeni nu sunt calificați în mod corespunzător. Uh, cu alte cuvinte, aproximativ o treime din toate locurile de muncă sunt ocupate de către indivizi care nu au calificarea corespunzătoare locului respectiv de muncă. Dată fiind situația economică din Europa, comunitatea economică este nemulțumită și eu cred că pe bună dreptate. E nemulțumită de rezultatele existente în educație și formare. Întrebarea mea este ce putem face în această situație? Ce putem face pentru a aduce cercetători um, oameni de știință din afara Uniunii Europene ar putea fi o soluție. Învățarea pe tot parcursul vieții ar putea să fie o altă soluție. Dată fiind îmbătrânirea populației europene, trebuie să exploatăm întregul potențial pe care îl avem. Nu putem să ne bazăm doar pe tineret, pe generația tânără. Există și alte modalități de abordare, alte soluții, dar acestea sunt mult mai greu de pus în aplicare. Un exemplu ar fi stabilirea educației pentru noua eră, pentru societatea post-industrială, în care e nevoie de noi competențe, de noi calificări, în care un nou mod de învățare și un nou mod de predare sunt necesare. La nivelul învățământului superior avem destul de mult succes în Uniunea Europeană, însă la nivelul procesului Bologna am eșuat. Procesul nu funcționează în mod adecvat, a eșuat în multe domenii, statele membre nu investesc suficient în studenții lor. Se investește de două ori mai mult în uh, studenții de la universitățile din Statele Unite și din Japonia. Și acum noi ne confruntăm cu criza economică și financiară, uh, guvernele reduc bugetele pentru educație și cercetare, trăim în uh, vremuri foarte neobișnuite, în vremuri în care educația și formarea nu sunt favorizate de, de mulți. Pe de altă parte însă avem nevoie de mai multe investiții în educație și formare dacă vrem să atingem obiectivele pe care ni le-am asumat. Sigur că reformele educaționale trebuie să fie un proces permanent, dar poate că acesta va fi procesul cel mai dureros dintre toate. Sunt de acord cu ceea ce a spus domnul Papa Nicolau. Metoda de coordonare deschisă nu este suficientă, nu mai este suficientă în aceste zile în, pentru ca sistemele de învățământ din Europa să fie modernizate în mod adecvat și coerente. Poate că avem avea nevoie de o directivă sau două în acest domeniu. Vom vedea pe viitor dacă e așa. În orice caz, credem că următoarea președinție belgiană, așa cum ați încercat și dumneavoastră, va trebui să revigoreze uh, cadrul de referință uh, european al calificărilor. Un cadru care să facă sistemele de educație și de formare din statele membre mai comparabile, ceea ce ne-ar da oportunitatea de a avea o dezvoltare mai armonioasă. Mulțumesc! Mulțumesc! Uh, o serie întreagă de întrebări. Domnule ministru, vă rog, în măsura în care puteți, să răspundeți la acestea. Muchas eh, Efectivamente está produciendo un cambio de... Mulțumesc foarte mult. În domeniul culturii și obiectivelor pe care ni le stabilim noi, uh, pot să spun că o criză niciodată nu aduce ceva bun. Dar putem să învățăm totuși din criză și uh, ne străduim să o facem. Educația te formează și dacă uh, ești bine pregătit, atunci găsești și soluții. Dacă nu vom învăța această lecție, atunci Concluziile vor fi foarte scumpe. Când investești în formare, în educare, deja cheltuiești mulți bani. Dacă nu tragi nicio învățătură, ă, sigur că pierderile sunt și mai mari. Ia să vedem ă, dacă am investi în neștiință cât de scump ar fi. Iar câteva din state, din păcate, așa au procedat și ă, acum se află în mare dificultate, pentru că o criză economică se poate transforma și într-o criză socioculturală, într-o criză a valorilor. Tocmai de aceea este important să investim în continua învățare, în continua perfecționare și trebuie să fii convingător când pledezi pentru asta. Trebuie să ai curajul pe plan social, pe plan politic, să găsești argumentele convingătoare pentru a îmbrățișa aceste idei și a pleda pentru ele. Pentru că nu există altă soluție. Trebuie să investim în cercetare, în dezvoltare, în educare, în perfecționare profesională, în cultură. Dacă vreunul dintre dumneavoastră cunoaște o altă cale, sunt dispus să-l ascult, dar eu sunt convins că aceasta este calea pe care trebuie să ne înscriem și cele 27 de state membre ale Uniunii Europene au înțeles acest lucru, pentru că noi am adoptat în unanimitate rezoluția, chiar dacă s-a spus că există mari diferențe între diversele state. Dar în ciuda deficitului, deficitului metodologiei deschise, Sigur că fiecare încearcă să-și urmărească în primul rând propriile interese. Este logic, dar uh, am trăit și experiența că această criză creează probleme pentru toți. Tocmai de aceea, într-un glas, am adoptat o rezoluție care ne indică o anume cale. Trebuie să fim pregătiți să atragem investiții, să punem la dispoziție banii necesari pentru educație. Nu doar statul trebuie să investească și alte sectoare. Argumentația noastră trebuie să fie solidă, coerentă, pentru că lipsesc bani, dar câteodată lipsesc și argumentele convingătoare pentru a atrage fondurile. Deci trebuie să găsim argumentele corecte și să fim convingători. Noi, europenii, suntem convinși că nu pierdem timp dacă ne străduim să îmbunătățim argumentația. Și trebuie să demonstrăm și șefilor de stat și de guvern că educația nu este o bagatelă, nu este o preocupare colaterală, ci un element de bază al politicii europene. Tocmai de aceea, sigur că putem fi îngrijorați când se fac reduceri de fonduri, dar dacă vrem să învățăm din această criză, atunci uh, trebuie să uh, conștientizăm cu toții că nu există altă cale decât să investim în educație. Iar când se vorbește despre buget, atunci uh, ajungem la ora adevărului. Pentru că atunci trebuie să demonstrăm care ne este credința. Nu am niciun dubiu că așa stau lucrurile. Există și o pregătire pentru locuri de muncă noi, pentru că Uh, există uh, în clipa de față acest context al crizei și trebuie să ne îmbunătățim uh, din acest punct de vedere argumentația. Trebuie să ascultăm și glasul societății, nu doar al marilor actori de pe piață. Este nevoie de o economie în care emisiile de bioxid de carbon să fie mai mici este nevoie de o îmbunătățire a tehnologiei informațiilor și comunicațiilor. Toate acestea creează un potențial mărit pentru uh, crearea de posturi de, de uh, locuri de muncă durabile. Multe locuri de muncă sunt legate uh, în clipa de față de uh, faptul că nu există o forță de muncă uh, suficient de bine pregătită. Pe de altă parte, există și fenomenul uh, turismului. Și există o economie și locuri de muncă în domeniul social. Un uh, mare procentaj al locurilor de muncă din Uniunea Europeană necesită o forță de muncă bine pregătită, cum spune uh, OECD-ul, iar dacă nu vom dispune de oameni bine pregătiți, atunci nu vom putea să devenim uh, performanți în concurența mondială. Deci nu există decât calea de a pregăti corespunzător forța de muncă. Noi am încercat să combatem șomajul în rândul tinerilor, pentru că, într-adevăr, fenomenul este alarmant. Mulți nu sunt corespunzători pregătiți, de aceea nu-și găsesc un loc de muncă. Noi trebuie să începem această pregătire încă în anii copilăriei în uh, primii ani de școală trebuie să începem să uh, deprindem competențe, să stimulăm capacitățile copilului. Este vorba inclusiv despre abilități lingvistice, despre cunoștințe matematice, despre cunoștințe de ordin general Să vorbiți și despre mobilitate. Există un cadru strategic din anul 2009 pentru sistemul educațional și aici se spune că în sectorul educației trebuie să existe o mai mare mobilitate, nu doar pentru elevi, pentru studenți, într-adevăr, și pentru asistenți universitari, pentru profesori. Am vorbit și la mijlocul lunii mai despre asta și am invitat statele membre să sporească condițiile pentru această mobilitate. Există mobilitate adesea între diversele instituții de cercetare, dar ele nu se derulează într-un cadru instituționalizat. Un obiectiv ar trebui să fie să, să îmbunătățim mobilitatea asistenților și profesorilor universitari. Pentru că multe idei frumoase uh, există, dar trebuie transpuse în practică. Așa este. Deci noi ne uh, pronunțăm pentru o metodă de coordonare deschisă în acest domeniu și trebuie să uh, rezolvăm și problema legată de cadrul educațional în Uniunea Europeană în totalitatea sa. Să vedem cum putem să împiedicăm uh, abandonul școlar, pentru că în clipa de față 10% dintre um, elevi la un moment dat abandonează pregătirea școlară. Trebuie să uh, vedem cum se transpun în practică uh, rezoluțiile, pentru că uneori constatăm că ele nu sunt respectate trebuie să elaborăm și niște linii directoare integrate pentru ca strategia Europa 2020 să se poată realiza. În ce privește Bolonia, sigur, dezbaterea este foarte însuflețită, nu cred că va putea fi ușor încheiată. Trăim într-o viață în care sistemele ar trebui să fie comparabile, ar trebui să fie compatibile, dar nu este vorba despre a uniformiza Europa, despre a uniformiza mapamondul. Trebuie însă ca uh, prin uh, curicula școlară să, să existe uh, cursuri comparabile de la universitate la alta, astfel încât mobilitatea să poată să se deruleze eficient. Uneori nu se aplică în practică ideile bune în acest punct de vedere. Trebuie să ne consultăm cu profesorii, cu docenții universitari, cu studenții. Deci nu să încercăm doar să lucrăm pentru ei, ci împreună cu ei. Asta este dimensiunea socială a sectorului educațional pe care trebuie să o avem în vedere. Educația trebuie să Uh, fie legată și de necesitățile societății, de necesitățile economiei. În unele țări, din acest punct de vedere, lucrurile nu au fost realizate cum trebuie. Sigur că nu vrem să uniformizăm sistemul educațional din Europa. Nu ne propunem acest lucru, nu vrem o Europa uniformă, dar vrem uh, totuși sisteme comparabile între ele. Cred că politica politica noastră nu uh, este amenințată de eșec. Trebuie să uh, încercăm să elaborăm, să găsim mai mulți indicatori obiectivi pe care societatea de altfel îi așteaptă din partea noastră, astfel încât să putem evaluăm, să evaluăm uh, rezultatele pe care le obținem. S-a vorbit despre rezultatul președinției slovene și am ajuns la concluzia că trebuie să creăm posibilități perfecționate de pregătire profesională. Nu ne putem declara mulțumiți cu ceea ce avem astăzi. Cred că foarte mulți deja acționează în acest sens al unei flexibilizări a sistemului educativ. Cred că este foarte înțelept că uh, anumite țări, a fost dat exemplul Germaniei, își măresc uh, investițiile, cheltuierile în domeniul cercetării altele din, sunt nevoite să, să reducă bugetele. Însă, eu cred că în sistemul educațional nu trebuie să se accepte reduceri bugetare. Mulțumesc tuturor pentru sugestii, pentru propuneri. Cred că obiectivele comisiei trebuie să se îndrepte în acea direcție să se realizeze că uh, pregătirea profesională care uh, se oferă astăzi în Europa încă este insuficientă. Uh, sigur că nu este datoria președinției europene să intervină în autonomia statelor, dar trebuie să conștientizăm problemele existente și printr-o bună colaborare și printr-o voință politică corespunzătoare, prin găsirea argumentelor convingătoare, uh, vom uh, reuși să îndreptăm lucrurile, pentru că dacă nu investim în educație, atunci este clar că lucrurile se vor înrăutăți. Pentru noi acest lucru este o prioritate, pentru această comisie este o prioritate în general pentru Comisia Europeană și pentru Europa în general și cred că gesturile noastre se vor reflecta în momentul în care ne putem pronunța în legătură cu bugetul. Mulțumesc că a fost uh, o pledoarie cât se poate de curajoasă. Le vom aminti această poziție și colegilor dumneavoastră. A spune ceva în legătura cu coordonarea deschisă. Bine, coordonarea deschisă este o portiți o cale de ieșire din subsidiaritate. Ministrii sunt conștienți de faptul că trebuie să colaborăm între noi, dar existând acest principiu al subsidiarității, de multe ori îl percepi ca pe o limită în posibilitățile de coordonare internațională. Noi însă nu trebuie să îi excludem pe cetățeni cu interesele lor. Cetățenii suntem noi de fapt. Iar dacă acest proces, dacă ideile procesului de la Bolonia uh, s-au impus în acest Parlament, e bine, uh, poate că uh, dacă am fi acordat acestei problematici o mai mare importanță, multe lucruri și-ar fi găsit rezolvarea. Din păcate, noi am pus doar o etichetă pe aceste idei, dar ne-am oprit aici. Eu nu sunt împotriva unei coordonări deschise. Este păcat însă că nu toată lumea uh, are această abordare. Sper ca și guvernanții să se gândească la faptul că ideile pe care Comisia uh, le-a elaborat și cu ajutorul nostru și cu, pe baza sugestiilor noastre în ultimii cinci ani să poată fi implementate. Nu e neapărat nevoie să avem o directivă în acest sens, dar trebuie să fim mai fermi. Oricum vă mulțumesc pentru faptul că ați vorbit și despre niște linii directoare integrate care nu pot fi decât utile. Domnule ministru, Vă mulțumesc în numele unui număr mare de colegi care au fost astăzi prezenți în sală. Mulțumesc pentru activitatea președinției spaniole și dorim guvernului nostru, eh, dumneavoastră să eh, reușească să rezolve cu bine problemele dificile, unele eh, provocate de criza existentă, astfel încât să puteți susține și următoarea președinție în ce privește interesele tineretului. Mulțumesc! bist ja da. Gott sei Dank. Mach's kurz. Ganz kurz. Ich habe schon gehofft, du kommst nicht. So, can we... Uh, we should move to the last... Ar trebui să trecem acum la ultimul punct pe ordinea noastră de zi. Ultimul punct se referă la proiectul de buget pe 2011, astfel cum a fost modificat de Consiliu. Domnul Lockegaard este raportorul nostru. Am să îl rog să facă o scurtă introducere în acest subiect și după aceea putem să discutăm foarte deschis. Vreau doar să vă reamintesc că avem două proceduri. În primul rând, vom emite un eviz non-legislativ aceasta este o chestiune. Vom vota apoi acest aviz și, în paralel, vom aduce amendamente individuale pentru proiectul de buget al Comisiei pentru Bugete. Sunt două chestiuni diferite, dar care au foarte multe puncte în comun și care se desfășoară în paralel. După cum știți, aveți voie să depuneți amendamente până în 31 Uh, până în 21, 23 iulie și se votează pe 2 septembrie. Domnule Locăgard, aveți cuvântul. Vă rog, scurt și cuprinzător. Mulțumesc, domnule președinte, am să încerc să fiu succint. Dați-mi voie să vorbesc daneză, pentru că este o chestiune tehnică și din moment ce este prima dată când mă ocup de ea, am să vorbesc limba mea maternă din decembrie avem o nouă procedură bugetară și am avut negocieri în uh, trialog, am ajuns la consens cu Consiliul, avem mai multe competențe și în Comisia pentru Cultură și am impresia că nu va fi foarte simplu să negociem și să lucrăm cu Consiliul. Sigur că Consiliul dorește să ia creionul roșu și să taie din uh, bani, criza uh, economică a înăsprit situația și se fac, uh, se, se încearcă uh, niște reduceri severe, iar eu încerc să uh, elimin aceste reduceri care sunt propuse. Trebuie să fim uniți aici. Avem și tradiția că nu ne lăsăm uh, luată pâine de la gură, pentru că avem un interes comun și știm că dacă luptăm pentru acesta, atunci se găsesc bani în buget. Așadar, noi nu suntem răsfățați cu foarte mulți bani, deci putem să, putem să cerem banii de care avem nevoie pentru programele noastre. Statele membre doresc uh, în, uh, curs, în uh, cadrul strategiei uh, Europa 2020 pe care a adoptat-o pe 17 iunie doresc să pună accent mai mare pe educație, iar angajamentele trebuie să fie respectate. Uh, deocamdată nu am uh, primit niște priorități în bugetul pentru 2011. Dacă ne uităm la liniile pentru Europa 2020, Comisia nu a prevăzut nici o creștere a fondurilor în cadrul uh, programului, programării financiare pe șapte ani. Așadar, educația și tineretul ar trebui să, pri, să fie uh, priorități mai importante. Așadar, noi trebuie să cerem banii necesari pentru aceste puncte avem nevoie de niște amendamente în acest sens, pentru că trebuie să trimitem un semnal clar către Comisia pentru Bugete că programele noastre trebuie să primească o prioritate mai înaltă și sigur că și eu am să depun uh, amendamentele necesare. În același timp, trebuie să modificăm linia bugetară, după cum vă spuneam, 23 Uh, iunie este uh, termenul, iar eu împreună cu raportorii din umbră voi discuta astfel încât să ajungem la un compromis și să putem să purtăm o dezbatere apoi în Comisie. Uh, tineretul și educația sunt priorități pentru bugetul anului următor. Așadar, ar trebui să utilizăm această portiță, ar trebui să, faci, să o explorăm, să o exploatăm pe deplin. Așadar, noi, comisia, dacă noi, comisia competentă, nu cerem bani pentru aceste programe, atunci cine să o facă? E nevoie așadar de mai mulți bani pentru tineret și pentru educație, pe, conform, uh, conform obiectivelor din Europa 2020. Eu cred așadar că ar trebui, în pofida poziției Consiliului, care nu este suficient de puternică, să spunem un cuvânt foarte ferm. Uh, tineretul uh, este o prioritate importantă, așadar nu ar trebui să se facă reduceri uh, în fondurile pentru programele pentru tinere, din potrivă ar trebui să fie uh, crescute aceste fonduri. De asemenea, avem nevoie de bani pentru programele pentru educare, formare pe tot parcursul vieții, de asemenea programele de mobilitate, programe pentru a permite universităților uh, europene să progreseze. Erasmus, uh, Programul Erasmus uh, depinde de recunoașterea calificărilor, recunoașterea programelor de schimb, pentru că e important ca să nu existe atât de multe probleme. Fiecare al treilea student să aibă probleme când trebuie să-i se recunoască creditele acumulate la o altă universitate. Economia are un rol important de jucat. Mm și acest lucru trebuie să se vadă foarte clar în uh, programele noastre. Dacă e nevoie de noi competențe pentru noi locuri de muncă, atunci și tehnologiile informării și comunicării sunt uh, foarte importante pentru toate statele europene și mă mir că Uh, mă mir că comunicarea comisiei nu este uh, mai, mai fermă, nu, este, nu pune mai, un mai mare accent pe aceste aspecte. Uh, comisia propune uh, reduceri de fonduri, mai ales în ceea ce privește seminarul pentru jurnaliști, care este atât de îndrăgit. Am depus uh, amendamente pentru uh, modificarea mandatului pentru trialog, avem nevoie de o coordonare mai bună, pentru că această comunicare a Comisiei uh, nu este suficient de fermă, uh, imaginea instituțiilor europene nu este suficient de bună în statele membre, uh, prezența europeană trebuie să fie crescută în toate statele membre pentru ca cetățenii să Uh, cunoască instituțiile, e nevoie de acțiuni de pregătire. Avem 15-20 uh, acțiuni uh, pilot prin, și cerem ca Comisia să ia poziție față de propunerile noastre, pozițiile noastre. Eu uh, Abia aștept să colaborez în continuare cu raportorii din umbră până la următoarea sesiune de la Strasbourg. și apoi am să vă raportez care e situația. Mulțumesc, domnule Lockegaard. Ivo. Hartelijk dank, eh, eh, Doris. Een korte... Eh, Mulțumesc, Doris. O scurtă reacție din partea PPE-ului. Eu sunt raportor din umbră pentru bugetul 2011 în această comisie. În primul rând, vreau să subliniez ceea ce Parlamentul a adoptat într-o rezoluție în martie. Era vorba de prioritățile pentru anul 2011. Atunci am amintit de, am amintit acțiunile pe care noi le planificăm pentru tineret. Sunt, este vorba de acțiuni multianuale, tineretul în mișcare, olimpiade speciale, Rasmus Mundus și așa mai departe. Vreau să menționez aici un subiect. Europa cetățenilor. Europe for Citizens. În proiectul de buget, cifrele au fost reduse de la 32 de milioane la 28 de milioane. De ce? De ce Parlamentul a spus că acesta este o prioritate absolută? Uh, acest lucru l-am subliniat foarte clar prin rezoluția noastră din martie. Așadar, ne îngrijorează faptul că uh, ba, fondurile au fost reduse. Vreau să fac uh, trimitere la documentul raportorului general, uh, doamna Sidonia, îmi pare, uh, Sidonia, îmi pare foarte rău că nu pot să-i pronunț și uh, numele de familie, citez în engleză de aici, spune vorbitorul în pofida uh, acțiunii de la capitolul 14, punerea în aplicare a fost foarte bună, aproape 100%. Așadar, se vede că în proiectul de buget uh, alocarea de fonduri este într-adevăr foarte scăzută și nu înțeleg de ce. Uh, acesta era punctul de vedere al raportoarei și cred că ar trebui să menționăm acest lucru și în avizul nostru. O altă observație. Competențele speciale pentru sport. Multe, mulți membri din această comisie se ocupă de cultură, dar și de sport. Uh, primul program pentru sport începe în, nu în anul 2011, ci doar în anul 2012. Există acțiuni pregătitoare și ce se întâmplă? Bugetul pentru aceste activități uh, pregătitoare este redus de la 3 milioane la 1 milion. Eu nici nu știu ce mai putem face cu acei bani. Uh, dar noi ce încercăm să facem? Nu, nu, nu reușim să primim mai mulți bani și acceptăm acest lucru, iar în bugetul pe anul următor sunt și mai scăzute fondurile. Încă o chestiune. Uh, dacă vorbim despre Europol, domnule Locăgard, știți că această chestiune este de asemenea foarte importantă. Informarea mass media a fost de asemenea redusă de la 6 milioane la 4 milioane. Noi suntem convinși că trebuie să facem eforturi mai multe pentru a îmbunătăți comunicarea cu mass media. De aceea v-aș ruga să preluați și aceste elemente în raportul dumneavoastră. Nu mai văd alte persoane care să dorească să ia cuvântul. Vreau și eu să fac două observații. Domnule Lockegaard, nu există o linie uh, bugetară Youth on the Move, tineret în mișcare. Uh, aceste, aceste idei le-am luat și le-am pus în celelalte programe, în uh, Youth, în uh, tineret, în uh, învățare pe tot parcursul vieții, au fost împărțite. Deci nu mai există o linie bugetară anume pentru tineretul în mișcare. În al doilea rând, sunt de acord cu dumneavoastră în domeniul sportului. Este ridicol, avem acum mai puțin bani decât aveam și sportul este trecut în tratat. Ce să mai înțelegi din toată asta? Acțiunile pregătitoare trebuie să fie să primească bani suplimentari. Eu nu cred că ar trebui să dăm mai mulți bani pentru mass media, însă trebuie să vă spun foarte sincer, Ivo, pentru că nu contează câți bani uh, cheltuim pentru a informa mass media. Important este cum facem informarea. Acesta este punctul important. Trebuie să ne gândim cum putem să îmbunătățim informarea, nu câți bani să cheltuim în plus. Pentru că internetul e acolo, uh, uh, internetul e lângă noi, oamenii sunt lângă noi, trebuie să găsim doar o modalitate mai bună de a acționa. Pot să vă spun că doamna Sidonia Elizbieta Iedjevska este o persoană foarte echilibrată, este raportoarea în uh, Comisia de Bugete și eu cred că ar trebui uh, să luăm legătura cu, cu dânsa, să îi exprimăm dorințele noastre, pentru ca ea să le poată uh, reprezenta la rândul uh, ei, pentru că avem programe care sunt deja în desfășurare de șapte ani de zile și aici nu se pot face reduceri. Eu nu o să înțeleg că într-un domeniu în care în acesta putem să mai amânăm ceva există uh, domenii în care s-au folosit foarte puțin bani și atunci din aceste domenii ar trebui, într-un mod creativ, să fie transferați banii în, către zonele unde s-au folosit mai mult de 100%. Așa stau lucrurile la cultură, la educație și la cetățeni. Și aici îl susțin pe Ivo. Cetățenii sunt și de asemenea parteneriatele cu orașele. Dacă încercăm acum din nou, începem din nou să reducem uh, fondurile pentru parteneriatele cu orașele, cum am făcut acum 10 ani, lucrurile nu vor, nu vor sta deloc bine. Cetățenii sunt în uh, competența doamnei Reding, nu, doam- nu a doamnei Vasiliu și sper să reușim să ne fac- facem auziți în fața dânsei. Comisia dorește să ia cuvântul, să spună ceva? Vă rog. Ok. <laughs> Uh, just a, a brief... Mulțumesc, o remarcă succintă de DGEA, că într-adevăr există programe de care nu noi ne ocupăm, e vorba de comunicare, de cetățenie și la sport, poate, care a fost menționat de mai multe ori. După cum puteți remarca, dacă vedeți propunerea de buget elaborată de comisie, sportul, acțiunea pregătitoare pentru sport, acțiunea pregătitoare pentru sport este, cred că, singura în care, pentru care s-au alocat deja bani de la buget pentru 2011 de către Comisia Europeană. Pentru, pentru toate celelalte, Comisia mm, a lăsat uh, decizia la latitudinea autorităților bugetare. Deci asta arată clar că uh, industria salută această acțiune pregătitoare și e dornică să cheltuie mai mult decât milionul care se află acum acolo. Și anul trecut vă reamintesc că am avut o sumă similară uh, propusă de comisie, care apoi a fost uh, sporită de Parlament. Deci, în pregătire pentru programul 2012-2013 pe care vi-l uh, vom propune în curând, vedeți că deja acordăm o mare importanță sportului. Mulțumesc! Quisiera hablar también de ese tema del deporte. Eu me tem... Da, domnule ministru, uh, nu. O ultimă luare de cuvânt, da, doresc și eu să vorbesc despre această temă a sportului Uh, care poate nu este așa de importantă pentru Comisie, dar oricum poate este importantă pentru Parlament și atunci o să perceapă acest lucru și Comisia. Deci am scorit cheltuielile aici și din păcate mi se pare ridicolă situația și suma alocată. Cred că ar trebui să facem eforturi ca să uh, dispunem de o sumă mai importantă și trebuie să subliniem importanța acestui domeniu și noile... Ja, Dank. Uh, avem noi competențe, dar trebuie să avem și de sumele necesare la dispoziție. Încheiem aici discuția. Vă atrag atenția că noi am uh, mai strâns odată sugestii pentru acțiunile pregătitoare. Dar aceste acțiuni pregătitoare trebuie să fie prezentate și în mod oficial, sub formă de amendamente la raportul colegului Lockhart. Deci sub formă de amendamente. Să nu credeți că dacă deja ați făcut sugestiile dumneavoastră, lucrurile sunt rezolvate și am vrut doar să știm care este punctul de vedere al Comisiei. Uh, eu am uh, văzut în Africa de Sud uh, ce se poate face când uh, îi înveți pe copii să joace fotbal pe stradă. Bun, asta a fost o paranteză. Tot ceea ce ați avansat sub formă de sugestii pentru proiecte pilot trebuie să mai fie redactat și sub formă de amendamente. Pe 23 iulie este termenul de predare pentru amendamente și în septembrie, după o binevenită vacanță de vară, vom lua deciziile. Vă mulțumesc pentru amabilitatea dumneavoastră, mulțumesc interpreților, mulțumesc pentru prezență și... Nu, oh, nu domnul Hannibal, doamna Hannibal dorește să mai intervină o dată. Mă scuzați, știm că dorim tot să plecăm, dar uh, am ceva de spus în legătură cu deciziile, hotărârile coordonatorilor, reuniunii coordonatorilor. În primul rând, la pagina 2, uh, articolul 3, cooperarea europeană pentru învățământul uh, vocațional și formarea, nu știu, nu se află în notele reuniunii, poate ar trebui adăugate și acolo și numele și observație pe pagina următoare, pe pagina 3, în legătură cu rapoartele din proprie inițiative, din inițiativă, rolul culturii și mass media în forumul european pentru politici. Nu știu, poate e o problemă de traducere în limba engleză. Și, dar și colegii mei englezi au fost de acord că noi am crezut că dumneavoastră vă veți ocupa de asta în calitate de președintă. Dar acum vedem aici că e de competența grupului ALDE. Și noi am înțeles cu totul altceva. Prima dată am greșit, vom corecta acest lucru. În al doilea rând, e corect? Da. Eu am văzut solicitarea grupului ALDE. M-am bucurat că există această solicitare. Dacă nu ar fi existat atunci, uh, m-aș fi ocupat eu de uh, acest domeniu, dar nu sunt neapărat eu cea care dorește să elaboreze acest raport. Deci, în calitate de președintă, vreau să ofer și colegilor șansa să Uh, lucreze. Am avut ieri această idee, am avut masa rotundă, într-adevăr, credeam că este momentul potrivit să vorbim puțin despre dotarea serviciului extern. Iar dacă nu vorbim acum despre cultură în activitatea externă, când să facem asta? Pentru că în momentul în care toate, totul va deveni funcțional, e prea târziu. Dar am spus că n-ar fi fost rândul celor de la ALDE mi-ar fi făcut plăcere să uh, atribui altcuiva domeniul, dar cine a făcut propunerea merită practic să și uh, primească raportul. Deci să ținem seama de acest lucru. Dacă doamna Șarcă a făcut această propunere, i-am repartizat acest raport, toată lumea a fost de acord că raportul este important, dar am spus că în felul acesta ne oprim aici, pentru liberalii au, des, au primit destule, data viitoare poate cei de la uh, eh, ECR sau de la GUE vor primi un raport. Deci vă rog să mă înțelegeți. A fost inițiativa lor, cererea lor, de aceea le-am atribuit subiectul. Dar, bineînțeles că toată lumea poate să contribuie. Și eu voi face acest lucru. Iar în ce privește cu modificarea pe care o propuneți la punctul 2, se acceptă ca atare hotările adunării coordonatorilor, da. Diverse? La diverse, vă rog. Poate că data viitoare ne ușurăm puțin lucrurile. Trebuie să ne întrebăm, va fi oare nevoie și să ne întâlnim data viitoare, miercuri după masă? Poate că putem uh, lămuri uh, această problemă. Vom vedea. Pentru că nu ne întâlnim de dragul uh, ședinței, dacă nu vom avea suficiente materiale pentru a ne întâlni și după amiază, vom putea decide. Dar deocamdată să vedem. Vom strădui să lucrăm cât mai concentrat. Întâlnirea următoare, 13 iulie, 14 iulie să vedem dacă va fi nevoie pe 14 să ne întâlnim și după masă sau nu. Vă doresc mult succes până atunci și după aia urmă, ultima întâlnire va însemna și începutul vacanței. Mulțumesc interpreților, toate cele bune!